Das Protokoll der Sitzungen vom 28. Procesul verbal al reuniunilor de pe 28-29 martie și textele adoptate atunci mm, v-au parvenit. Dacă există obiecții, vă rog să le exprimați acum. Nu este cazul, atunci procesul verbal e considerat adoptat. Domnul uh, Stoianov